reprezentant al PPE-ului, dar de fapt n-am avut foarte multe discuții pe această temă pentru că este o chestiune tehnică. Însă sigur voi fi gata să răspund la orice întrebări doriți. Mulțumesc că dorește cineva să ia cuvântul. Domnul Fondecamp. Vorbitorul nu are microfon. Mulțumim raportorului pentru această poziție clară. Poate că ar fi util să ne punem o întrebare și poate că întrebarea ar trebui adresată Comisiei. Care este starea de fapt privind Liechtensteinului, aderarea Liechtensteinului la zona Schengen? Aici se spune că protocolul a fost semnat, dar nu a fost încă încheiat. Adică care este calendarul pentru Liechtenstein, pentru aderarea Liechtenstein? Și mai am încă o întrebare. Se menționează aici niște uh, faptul că uh, Elveția și Liechtenstein au niște drepturi de vot limitate. Ar fi util să știm de ce sunt restricționate și la ce vă referiți. Mulțumesc că ambele întrebări sunt adresate Comisiei. Da, ambele întrebări sunt adresate Comisiei. Domnul Mosar sau doamna Barakovski sunt aici? Doamna Barakovskien? Cum sunt aici, o să încerc să răspund. Prima întrebare. Am un coleg în fața mea și îmi spune că dosarul este gata de a, pentru a fi abordat de Consiliu este vorba de aderarea Liechtensteinului la zona Schengen. Bănuiesc că președinția va putea să confirme acest lucru, iar la a doua întrebare, vă mă scuzați, doamnă președinte, dar discutam cu colega mea și nu cred că am înțeles foarte bine a doua întrebare. Aș dori să-l rog pe vorbitor să repete a doua întrebare. Da, doamnă președintă. În uh, proiectul de aviz se spune că drepturile de vot ale reprezentanților Elveției și Principatului Liechtenstein privind Frontex-ul vor fi limitate, drepturi de vot limitate. Deci întrebarea mea este de ce și ce înseamnă acest lucru? Pentru că nu au niciun fel de ape internaționale sau ce înseamnă acest lucru? Uh, nu, răspunsul este foarte simplu, pentru că Frontex este o agenție comunitară și regretăm sigur, dar cele două țări sunt state asociate, dar nu sunt state membre ale Uniunii Europene. Deci, instituțional vorbind, ar fi imposibil să aibă drepturi de vot de pline reprezentanților unor state care sunt în continuare țări terțe la nivelul unei agenții comunitare. Mulțumim pentru această explicație. Poate că ar fi un stimulant să devină membri. Domnul de clas, doriți să mai spuneți ceva? Nu, mulțumesc, doamnă președintă, cred că asta este tot, tot ce trebuia spus, s-a spus. Bun, deci eh, am terminat și cu discuția pe marginea punctului 15, eh, trecem la 16, acordul dintre Comunitatea Europeană și Pakistanul privind readmisia. Este al doilea schimb de opinii pe marginea acestei chestiuni în septembrie 2000, Consiliul a dat mandat uh, Comisiei să negocieze acest acord de readmisie cu Pakistan. Negocierile s-au terminat în septembrie 2007. Acordul a fost uh, semnat în 2008 a fost inițiat în septembrie 2008, iar în martie 2009 Comisia a transmis Consiliului și Parlamentului propunerea de decizie a Consiliului pentru încheierea acestui acord. Acum, odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, Parlamentul trebuie să consimtă la încheierea acestui acord și înainte de a da cuvântul raportorului, care este domnul Șogor, vă reamintesc că la raportul anterior al domnului Clas, termenul pentru depunerea amendamentelor este 11 mai la prânz. Vă aduc aminte că nu puteți să faceți amende la acord, ci la rezoluția, la proiectul de rezoluție și îl vom discuta pe 31 mai, 1 iunie. Și acum o să dau cuvântul domnului eh, raportor, domnului Ciogor. Sau Ciogor. Mulțumesc. Vor, voi încerca să vorbesc limba maghiară. S-au menționat câteva întrebări apropo de acest eh, raport și am primit cu toții un exemplar al eh, raportului, iar răspunsurile se referă la acordul dintre Pakistan și comunitatea europeană. S-au ridicat niște întrebări legate de drepturile omului și am primit răspunsuri din partea Consiliului și pe baza acestor răspunsuri pot să confirm că, deși Comitetul, Comisia Juridică nu are un aviz foarte clar, cred că nu avem niciun fel de motive să respingem acest acord. În primul rând că după 9 ani nu prea e posibil să se facă progrese mai rapide în Pakistan. Și aș dori să mai adaug ceva. Poate că știți acest lucru. Pakistanul nu a semnat Convenția de la Geneva, dar au făcut progrese, au fost negocieri cu autoritățile din Pakistan și recent evoluțiile arată că există un minister al drepturilor omului înființat în Pakistan. Ca să putem compara țările care au semnat convenția în 1968, cum ar fi Turcia, de exemplu, cred că suntem cu toții de acord că, deși s-a semnat acea convenție, Turcia are o mulțime de probleme de drepturile omului. Deci nu mi se pare că este un obstacol să continuăm uh, cu uh, acceptarea acestui acord. Știu că unii dintre colegii mei liberali au semnalat existența unor probleme, dar nu văd un motiv uh, pentru respingerea acestui acord pentru că nu o să rezolvăm problema a mii de refugiați refuzând acest lucru. Același lucru l-am mai spus și în februarie și nu pot decât să spun ce am spus și atunci. Părerea mea este că trebuie să votăm acest aviz. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Șogor. Colegii doresc să comenteze pe doamna Guillaume și apoi doamna Flătră. Doamna Guillaume. Da. Mulțumesc. E vorba de acordul de readmisie care este negociat de vreo 9 ani și care se adaugă la altele care au fost semnate de Uniunea Europeană ceea ce demonstrează că Parlamentul are, a avut o influență și în perioada anterioară și însă nu ni se comunica mai nimic apropo de aceste acorduri. Și apoi uh, am avut ocazia să discutăm despre o serie de subiecte în februarie. Reprezentantul uh, reprezentantul Comisiei uh, Libe și Afete au fost au participat la aceste discuții. Sigur că există o serie întreagă de semne de întrebare care nu au fost eliminate după aceste discuții cu Comisia din februarie, mai ales când uh, se pune problema recursului uh, la permisul de ședere european pentru că mi se pare că nu e cazul Pakistanului aici, dar poate că avem, o să avem mai multe informații. Dacă în această etapă a discuției am foarte multe sunt foarte sceptic în privința acestui dosar și nu mi se pare că este acceptabil pentru motivele care au fost deja prezentate de raportor și care uh, eu știu, nu reprezintă niciun fel de surpriză nesemnarea convențiilor internaționale și mă refer aici la Convenția de la Geneva, uh, v-ați referit la Ministerul Drepturilor Omului creat în Pakistan. Nu știu dacă este o condiție definitivă pentru a elimina așa imediat nesemnarea Convenției de la Geneva și apoi al doilea argument uh, care mă face să fiu circumspectă este evaluarea privind uh, eficiența unor asemenea acorduri. De aceea m-am uh, referit și la celelalte acorduri. Și ne putem pune întrebări uh, apropo de aceste acorduri. Știm că ar trebui să se facă o evaluare până la toamnă și acest lucru ne-ar putea permite să înțelegem mai clar modul în care se comportă țările față de aceste acorduri de readmisie. Vreau să vă pun aceste semne de întrebare, aceste um, aspecte ale scepticismului meu. Poate vom putea să obținem niște informații mai pertinente de la Comisie. Mulțumim, doamna Flătr. Îmi permit uh, să mă exprim și în numele doamnei King Linson, care este uh, raportor pentru acest proiect și care va recomanda colegilor săi din Comisia pentru Afaceri Externe să respingă propunerea din cauza unor elemente care deja au fost uh, numite în acest uh, cadru. Libe a organizat uh, o reuniune cu negociatorul șef uh, al Comisiei Europene pentru acest uh, acord și acolo s-a discutat uh, problema drepturilor omului în Pakistan și Afganistan. Și până la urmă s-a vorbit despre un reacord de readmisie cu Afganistanul și un plan de acțiune pentru acest stat. Vorbim practic despre o revenire a afganilor și această problematică naște mai multe semne de întrebare. Um, aceste persoane s-ar putea uh, întoarce ca uh, terți uh, în, din Pakistan sau ca persoane care vor să treacă prin Uniunea Europeană în Turcia. Și aici um, problematica se leagă de acordul cu Turcia care nu um, acceptă practic modul în care uh, Uniunea Europeană derulează negocierile cu state uh, terțe precum uh, Afganistanul. Deci vorbim până la urmă de un fals acord de readmisie care ar putea avea niște consecințe nefaste, chiar dezastroase. Vorbim despre o nefurnizare a documentelor de călătorie de către Pakistan, o practică absolut um, siderantă care a fost uh, valabilă pentru apatrizi și pentru cetățenii uh, uh, anumitor state în cadrul unei decizii de acum câțiva ani a Comisiei și Consiliului. Dar, oricum, ca și în Afganistan și în Pakistan, există tot felul de probleme de natură tehnică atunci când vine vorba de uh, acest uh, acord. Până la urmă, uh, ne punem foarte multe întrebări vizavi uh, vis-a-vis -vis de un astfel de acord. Uh, avem uh, anumite uh, rețineri față de un uh, stat. Uh, precum uh, acesta, nu știm ce se va întâmpla cu Turcia. Situation non régulière sur le territoire Or, manifestement, ça n'est pas le cas donc je trouve que vraiment euh, hormis euh, les Așadar, uh, criticile generale uh, sunt uh, motivate, mai ales la capitolul evaluare. Există și acea clauză de nereturnare uh, prin urmare, uh, puterile, competențele Parlamentului în acest domeniu ar trebui uh, reanalizate. Și aceasta pentru ca Parlamentul să poată să se axeze pe mandatul care ar putea fi oferit în viitor Comisiei în cadrul uh, unor activități de acest tip. Mulțumim, doamna Grisbeck. Mulțumesc, doamnă președinte. Iau cuvântul ca și raportor din umbră al grupului liberalilor și democraților. Ca și doamna uh, Flotr, aș dori să mă refer la mm, formulările uh, din Tratatul de la Lisabona, care ne oferă o competență de codecizie, dar în același timp și o responsabilitate esențială când vine vorba despre protecția drepturilor uh, omului. Cum uh, spuneau și colegii anterior, în numele grupului uh, vom continua să activăm împreună cu colegii pentru acest dosar înainte de vot. Aș dori să exprim și o anumită notă de prudență și aceasta nu doar pentru că există un minister al drepturilor omului, ci și pentru că, așa cum a spus și colega noastră, uh, timpul petrecut pentru negocierea acestui acord a fost foarte lung, mai mulți ani, ori asta ar constitui un element de garanție. Lucrurile stau exact pe dos. Așadar, uh, eu cred că faptul că acest stat încă nu a ratificat uh, Convenția de la Geneva ne face să uh, fim, de fapt, mai vigilenți, încă și mai vigilenți, mai ales când vine vorba despre securitate, de păstrarea acestor drepturi și protejarea lor, uh, păstrarea datelor cu caracter personal. Așadar, atunci când vine vorba despre drepturile omului, trebuie să fim mai vigilenți. Și așa intrăm uh, într-o dezbatere care ar putea să ne ducă departe. Pakistan uh, este un stat unde drepturile omului se află într-o situație uh, precară și acest lucru trebuie spus. Mm, aș mai insista și asupra situației femeilor și copiilor din acest stat și asupra faptului că um, cred că mulți dintre noi au primit informații din diverse surse, mai ales din partea ONG-urilor, care semnalau um, Uh, retrimiterea afganilor uh, din Pakistan în uh, propriul stat, fără să se îndeplinească condițiile minime de securitate. Și cred că aceste elemente sunt suficient de importante pentru ca prudența să ne facă să păstrăm o anumită rezervă destul de semnificativă în, în momentul votului. Grupul meu nu se opune existenței unui uh, acord uh, pe fond, ci esențial uh, este să existe un cadru juridic, iar condițiile de readmisie să fie îndeplinite și în conformitate cu propriile noastre competențe noi ar trebui să putem vorbi despre o anumită putere când vine vorba despre utilizarea datelor. Există un anume context juridic în care se înscrie și acest uh, dispozitiv, nu doar atunci când vorbim despre garanții, ci și atunci când vorbim despre evaluarea și protecția datelor cu caracter personal uh, a persoanelor vizate. Mulțumim, doamnă Grisbeck. Uh, invităm acum președinția Consiliului să ia cuvântul și apoi Comisia pentru a răspunde la câteva dintre preocupările care au fost exprimate de către toți membrii, inclusiv raportorii. Mai întâi, domnul Burgos, din partea președinției, are cuvântul, dacă dânsul este prezent. Mulțumesc, doamnă președintă, bună ziua! Nu e prima dată când vorbim despre acest acord de readmisie și am spus de mai multe ori în această sală, se negociază din anul 2000 Iată cât de greu se poate negocia un acord de readmisie la nivel comunitar. Aș vrea să spun că din perspectiva Consiliului, acordul de readmisie este un element cheie al politicii de migrație. Până acum au negociat asemenea acorduri bilateral, iar ceea ce punea foarte multe probleme și nu are rost să intrăm în detalii. Dar avantajul negocierii din punct de vedere comunitar este că nu e numai un avantaj practic, ci există și avantajul controlării mai bine de către instituțiile comunitare. Și, bineînțeles, putem implica și Parlamentul după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. De aceea considerăm că este pozitiv că putem ajunge la acest acord. Consiliul susține negocierile făcute de Comisie, de aceea și noi cerem Parlamentului autorizarea pentru a trece mai departe, pentru a îndeplini pașii pentru intrarea în vigoare a acestui acord. Mm, preocupările majori, majore exprimate aici, ca și în documentul scris, se referă la problema drepturilor omului în Pakistan și în țările vecine ale Pakistanului. Din acest punct de vedere, aș dori să vă spun următoarele. Acordurile de readmisie reprezintă ultimul pas în politica de migraie adică se returnează o, ța, o persoană în țara de origine numai dacă este clar că persoana respectivă nu are altă posibilitate să rămână în Uniunea Europeană. Adică dacă îi se respinge solicitarea de azil sau de protecție internațională dacă s-a dovedit că nu are dreptul să primească pe, în țările noastre pentru motive de protecție, dreptul de ședere, dacă nu are dreptul la un permis de rezidență pe care probabil că l-a solicitat și dacă suntem siguri că se respectă principiul nereturnării. Adică din punctul nostru de vedere trebuie, statele membre au uh, obligația să respecte aceste principii și acest lucru este clar înainte de acordul de readmisie. Deci, dacă se trimite o persoană înapoi în Pakistan, evident, statele membre au trecut prin toate aceste etape și toată lumea este sigură că persoana respectivă nu are nevoie de protecție internațională și nici nu va suferi tratamente care sunt contrare principiului de non-refoulement Astfel, prin acest acord se reglementează situația pakistanezilor și a celor din țările terțe, dar obiectivul acordului cu Pakistan este problema cetățenilor comunitari care, din punct de vedere numeric, vor fi poate majoritatea celor care vor fi cuprinși în acest acord. Cât privește returnarea în țările, în Pakistan, mă scuzați, a cetățenilor din țări terțe, și aici este important uh, să respectăm principiul non-refoulement pe care trebuie să-l respecte țările înainte de a trimite cetățenii în Pakistan. Nu știu dacă am reușit să vă risipesc îndoielile, dar pentru aceste motive și pentru eficiența tratatelor, acordurilor de readmisie, am dori ca acest acord cu Pakistanul să se semneze în cele din urmă. Mulțumesc! Thank you Domnule Burgos, vă mulțumim. Domnul De Brauer. Merci, madame la, la présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să intervin aici pentru a susține tot ceea ce a spus domnul Burgos în numele președinției. În mod evident, subiectul acordurilor de readmisie este unul uh, dificil, uh, delicat și uh, nu trebuie să-l ignorăm. Putem înțelege prudența cu care Parlamentul dorește să examineze acest dosar. Acestea fiind uh, spuse, nu trebuie să uh, facem din acordurile de readmisie ceea ce nu sunt. Acestea sunt doar acorduri de cooperare administrativă între Uniunea Europeană și un stat terț. Or asta explică uh, modul în care anumite proceduri uh, și anumite uh, aspecte vor fi puse în aplicare în uh, procedurile de repatriere în uh, statele uh, vizate a naționalilor, uh, a cetățenilor acestor state, îndeplinindu-se anumite condiții. Și o primă observație aici, acordul de readmisie nu spune așadar nimic, nu acesta este scopul său, despre condițiile în care statul membru, să spunem, în care ar aplica acest acord de readmisie, ia o decizie de returnare sau de înstrăinare. Aceste lucruri se regăsesc în directiva privind returnarea adoptată prin codecizie și care va fi uh, aplicabilă începând cu sfârșitul anului. Aceasta este prima mea remarcă. Cea de-a doua se leagă de faptul că acordul de readmisie lasă absolut uh, intact, ori acest lucru este uh, precizat uh, în acordul de readmisie printr-o dispoziție care apare uh, peste tot în asemenea acorduri, mai exact în articolul 15 din acordul cu Pakistanul, deci lasă absolut intact intacte obligațiile atât ale statelor membre cât și ale statelor terțe, așa cum rezultă ele din instrumentele de drept internațional, din principiile dreptului aplicabil și din dreptul comunitar pentru statele membre. Acest principiu este clar, afirmat foarte clar și e prezent în textul fiecărui acord de readmisie. Și uh, aici vorbim și despre principiul de uh, nereturnare. Acesta uh, este astăzi integrat în tratat, a făcut întotdeauna parte din achiul comunitar. A fost aplicabil situațiilor care vizau solicitările inițiale ale solicitanților de azil și acest lucru e uh, făcut uh, posibil prin intermediul directivei privind returnarea. sa, evocată problema protecției datelor cu caracter personal. Există niște dispoziții complete în acordul cu Pakistan în acest sens, care reglementează această problematică a protecției datelor uh, schimbate. S-a evocat și problema trecerii comunitare, Or, acest document nu este evocat în cadrul uh, acordului cu Pakistan, nu se face trimitere la acesta. Nu a fost prevăzut să se întâmple așa. Înțeleg însă îngrijorarea manifestată de mai mulți membri ai Comisiei. E adevărat că această uh, noțiune de uh, trecere comunitară este nu neapărat una foarte specifică, Uh, poate este și una depășită deja de situațiile actuale, având în vedere ceea ce se întâmplă cu acordurile de acest tip atunci când se invocă această idee. Acest document este refuzat ca atare de către statele membre vizate și ceea ce se întâmplă e că stabilim un document specific de călătorie ad hoc care este unul comun și care se limitează doar la acordul în chestiune. În general, practic, asta se petrece în cadrul negocierilor. Acum când vine vorba despre uh, evaluare, e bine, aceasta este bine fondată și ușor de înțeles. Dar de ce este nevoie de această evaluare? E bine, e nevoie pentru că, de ea pentru că trebuie să reținem mai întâi uh, perioada de timp de care vorbim. E adevărat uh, acest lucru a fost reamintit de raportor, că mandatul a fost printre primele atribuite și acesta datează din anul 2000. Uh, nu de aceea am început să negociem uh, imediat. Negocierile păreau să fie simple și uh, ușor de înțeles. Dar prin asta vreau să subliniez faptul că esențialul, practic toate acordurile de readmisie încheiate până în acest moment au fost uh, încheiate uh, într-o perioadă relativ scurtă de timp și au uh, uh, intrat în vigoare tot la fel. Așadar, pentru a stabili această evaluare care este așteptată și de Parlament și de Consiliu, uh, trebuie să dispunem de o masă semnificativă de informații pentru ca să putem trage niște concluzii semnificative în legătură cu diverse puncte menționate, mai ales de cei care s-au exprimat în această după-amiază. Și astfel am putea să avem o evaluare credibilă, interesantă, uh, putând să tragem din ea niște concluzii pentru viitor. Doamnă președinte, pentru uh, a fi util Parlamentului European și Consiliului și, evident, și Comisiei, această uh, evaluare trebuie să fie uh, furnizată, ar trebui, ar trebui să fie furnizată până în acest moment. Comisia se asociază președinției și mulțumește raportorului dumneavoastră pentru sprijinul arătat vis a -vis de această decizie Uh, legată de încheierea acordului. Noi înțelegem că acest subiect este unul delicat și suntem cu siguranță gata să revenim în toamnă în cadrul unei dezbateri mai generale cu Consiliul și cu Parlamentul European în legătură cu problema acordurilor de readmisie, impactul lor și practica lor. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumim, domnule Debraur! Mi se pare ascultând dezbaterea că această evaluare este un element esențial în toată povestea asta. Acum uh, dăm cuvântul domnului raportor, domnului Șogor, pentru a încheia discuția. Și înțeleg că uh, primul uh, schimb de opinii în legătură cu primul proiect e prevăzut în cadrul Comisiei Elibe la sfârșitul lui mai, dacă bine am înțeles. Corectați-mă dacă greșesc, spune doamna președinte. Domnule Șogor, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să reiterez uh, opinia colegilor mei din PPE și să subliniez faptul că este foarte important modul în care percepem evoluțiile vis-a-vis -vis de drepturile omului în Pakistan sau într-un alt stat terț. Însă, acest uh, acord uh, conține un element important uh, și anume protejarea siguranței cetățenilor uh, europeni. E evident uh, faptul că atunci când vorbim despre returnarea unei persoane, există anumite ONG-uri din domeniul drepturilor omului care își pot asuma protecția unei astfel de persoane care trebuie să se întoarcă în țara de origine. Vorbesc aici de o persoană sau despre un grup de persoane aflate într-o situație similară. Și mă întorc la un alt exemplu pe care l-am menționat, exemplul Turciei. Însă pot să vă mai dau și un alt exemplu, exemplul Chinei, care a semnat Convenția de la Geneva în 1982, iar în noiembrie 2002 trebuiau să înceapă negocierile. A existat un mandat pentru negocieri, iar apoi în iulie 2009 a existat o primă rundă de negocieri, însă până în acest moment nu s-a ajuns la niciun fel de acord care să fie semnat. Doar semnând Convenția de la Geneva nu avem o garanție că acordurile de uh, readmisie pot fi încheiate. Și încă ceva. Dacă ne uităm puțin la harta uh, lumii, cu excepția Mongoliei, majoritatea statelor care nu au semnat tratatul de la Geneva uh, sunt uh, țări musulmane în marea lor majoritate sau, mă rog, state în care majoritatea populației este musulmană și aici includem și India. În concluzie, părerea mea este că uh, doar uh, prin prelungirea acceptării acestor uh, acorduri am putea să ajungem în situația în care Pakistanul se întoarce și el puțin împotriva noastră. Și astfel noi am putea să pierdem tot ce am obținut până în acest moment. Deci printr-o astfel de respingere sau printr-un astfel de refuz. Nu pretind însă că Ministerul Drepturilor Omului uh, va înceta să existe în Pakistan, însă uh, am putea eventual să stopăm un proces uh, foarte sănătos. Mulțumesc! Practic, ne spuneți că pakistanii ar uh, dori să introducă uh, această noțiune de respect pentru drepturile omului pentru ei înșiși, nu neapărat pentru semnarea unui acord cu Uniunea Europeană. Ultimul punct de pe ordinea de zi astăzi este punctul 17, extinderea domeniului de aplicare al directivei 2003 uh, per 109 pentru a include persoanele care beneficiază de protecție internațională. Ca și în cadrul altor dosare pe care le-am analizat uh, astăzi, uh, inițial uh, totul a fost abordat prin procedura de consultare. Cu toate acestea, Consiliul nu a ajuns la un acord până la 1 decembrie, prin urmare, acum am intrat în procedura de codecizie. Domnule raportor Moraes, doriți să, să interveniți dumneavoastră primul? Nu? Atunci uh, putem să rugăm Comisia să facă această prezentare inițială pentru a ne pune la curent cu ultimele evoluții. Doamna Gard, din partea uh, Comisiei, ne va face această prezentare. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Aș dori să vă amintesc cum stau lucrurile în legătură cu acest dosar. Primul punct este următorul. Condițiile în care cetățenii statelor terțe uh, stabiliți deja de multă vreme într-un stat membru pot să obțină uh, statutul de rezident de uh, lungă durată sunt actualmente gestionate de directiva din 2003 care vizează statutul rezidenților de lungă durată. La acel moment, beneficiarii protecției internaționale au fost excluși din uh, domeniul de aplicare al acestei uh, directive, care viza refugiații sau beneficiarii uh, protecției subsidiare. Comisia, prin urmare, în iunie 2007 a înaintat o propunere de extindere a acestei directive pentru că recunoștea această lipsă și uh, s-a făcut atunci trimitere și la o declarație uh, redactată împreună cu Consiliul uh, vis-a-vis de directiva din 2003, care viza completarea cadrului juridic pentru a uh, proteja toți rezidenții de uh, lungă durată în uh, Uniunea Europeană. Această extindere reprezintă un un complement important uh, pentru constituirea sistemului european uh, comun de azil, pentru că vorbim aici, pe de o parte, despre o anumită certitudine juridică pentru beneficiarii protecției uh, internaționale atunci când vine vorba despre șederea lor într-un stat membru și apoi pentru că se permite o mai bună integrare a refugiaților um, și a celor care beneficiază de o protecție subsidiară în societățile diverselor state membre. Amendamentul propus de comisie vizează așadar uh, punerea pe picior de egalitate a beneficiarilor protecției internaționale cu uh, toți ceilalți uh, rezidenți legali pe teritoriul statelor membre. și mai ales se permite obținerea unui uh, statut de rezident de lungă durată într-un stat uh, membru uh, care, care a oferit acest statut de protecție. Apoi se permite stabilirea unei reședințe într-un alt stat membru și în același timp obținerea unui statut de rezident de lungă durată într-un al doilea stat membru în aceleași condiții ca și pentru ceilalți cetățeni din statele terțe. Și pentru a fi mai concretă, vă voi uh, da exemple care vizează condițiile ce trebuie îndeplinite pentru a obține statutul de rezident de lungă durată într-un stat membru care a oferit această protecție. Ehm, mă refer aici la eh, refugiatul sau eh, persoana care beneficiază de eh, protecție subsidiară, care poate să beneficieze de o reședință, care a beneficiat de o reședință legală într-un stat membru în ultimii cinci ani, și apoi existența unui loc de muncă care să permită asigurarea uh, unor condiții de trai bune pentru această persoană și pentru familie, apoi asigurare uh, de sănătate încheiată în conformitate cu cerințele legislației naționale și apoi uh, lipsa unei amenințări pentru siguranța publică a statului membru în cauză. Aș dori să precizez faptul că această propunere ia în considerare și principiul de care am vorbit la punctul anterior și anume situația specifică a refugiaților sau a persoanelor care beneficiază de protecție subsidiară uh, pentru a asigura în fiecare caz uh, respectarea principiului uh, nereturnării. Cum ați spus și dumneavoastră, Consiliul a lucrat foarte bine până la sfârșitul lui 2008, însă n-a uh, ajuns la un acord uh, pentru că exista doar o quasi unanimitate pe baza unui compromis al președinției franceze însă în cadrul temeiului juridic pe care l-ați menționat, și anume articolul 63, aliniatul 3 și 4, care reprezintă un temei juridic pentru imigrație, era necesar să se obțină unanimitatea și uh, o procedură de consultare doar cu Parlamentul. Din punctul de vedere al Comisiei, compromisul care a fost uh, găsit uh, în timpul președinției franceze, cu această quasi unanimitate, respecta elementele cheie ale uh, propunerii Comisiei. Parlamentul European, pe de altă parte, a susținut în general propunerea Comisiei în raportul său din aprilie 2008. Prin urmare, apreciem eforturile actuale ale Parlamentului de a relua această discuție în legătură cu acest dosar pentru a găsi o soluție împreună cu Consiliul. Pentru că după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, noi sperăm că am putea ajunge repede la un acord între Parlament și Consiliu. Și, ca de obicei, Comisia um, se pune la dispoziția raportorului, domnului, domnul Moraes, raportor pentru acest dosar. Mulțumim. Domnul Moraes, aveți cuvântul. Thank you, Sophie, and um, thank you to the Commission. Îți mulțumesc, Sophie. Mulțumim și reprezentantei Comisiei pentru această sinteză uh, a dosarului. Nu voi relua toată această istorie pentru că am auzit deja toate detaliile, ne aflăm oricum la finele ședinței și sunt absolut convins că toată lumea vrea să plece. Îmi cer scuze că sunt atât de, de clar, însă sunt sigur că sunteți în asentimentul meu. Așadar, acesta este încă unul dintre dosarele care face acum subiectul noilor prevederi ale tratatului de la Lisabona. Este o problemă foarte importantă pentru că dacă reușim să, promul, să, să facem acest lucru, să, să extindem domeniul de aplicare a acestei directive, cu siguranță facem o, un pas pozitiv în direcția creierii unui pachet comun cu privire la azil. După cum se spunea, deja în anul 2008 s-a încercat o promovare a propunerii Parlamentului, însă nu am avut unanimitate la nivelul Consiliului, prin urmare nu am ajuns la un acord. În momentul de față însă situația este cu totul alta, nu mai e nevoie de unanimitate, însă pe de altă parte avem de, de data aceasta și uh, bunăvoința Consiliului. Cu siguranță dosarul uh, va fi discutat în cadrul uh, în timpul președinției belgiene, ceea ce ne va ușura mult munca abordez acest dosar dorindu-mi să extind siguranța juridică și drepturile oferite refugiaților și beneficiarilor uh, beneficiarilor de protecție internațională după cinci ani de zile petrecuți pe teritoriul unui stat membru, cinci ani de zile care au dus la obținerea unui statut de rezident pe termen lung. Încă nu ne ocupăm de uh, transferul de responsabilitate în ceea ce privește protecția când vine vorba de două state membre diferite. Nu, nu vrem să complicăm prea mult situația. Însă, în ceea ce privește perioada de timp pentru calcularea reședinței pe teritoriul unui stat uh, membru, exceptarea de la anumite condiții, acceptarea și respectarea anumitor uh, criterii naționale. Ei bine, în aceste domenii am reușit să facem uh, o serie de noi propuneri mult mai bune, care ne vor ajuta, sper eu, să găsim o formulare care să se bucure de acordul tuturor colegilor din Parlament, dar de asemenea și de acordul Consiliului. În ceea ce privește calendarul. Am organizat o serie de întâlniri deja cu viitoarea președinție belgiană, însă nu ne vom ocupa de dosar imediat. Prin urmare, până în iunie sau iulie voi putea să creez un proiect de aviz și dacă raportorii din umbră sunt de acord, ne vom întâlni în iunie, vom purta o serie de discuții uh, preliminare, însă pe ansamblu eu sunt uh, cât se poate de optimist că în an, acest an vom promulga această propunere. Vă mulțumesc foarte mult. Dorește să intervină cineva? Îmi cer scuze, nu reușesc să vă citesc numele de aici, însă aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Doresc să mulțumesc Comisiei pentru prezentarea versiunii consolidate Uh, și am uh, aceleași uh, care reiau rezervele emise de Parlament din 23 aprilie 2008. Aș dori astfel să abordez trei puncte. În primul rând, mi se pare esențial ca statele membre, când vor hotărâ apropo de atribuirea statutului de pe termen lung sau nu, să țină cont de elementele individuale ale fiecărei situații ale solicitanților adică trebuie să țină cont de asigurarea unor uh, standarde minime. Apoi ar trebu- aș dori să pun două întrebări Comisiei și Consiliului. În, uh, în primul rând, îndepărtarea de al doilea stat membru al doilea stat, stat membru poate să hotărască expulzarea de pe teritoriul său al unei persoane care beneficiază de protecție, dar trebuie să aibă confirmarea din partea statului care a acordat uh, protecția internațională. Parlamentul dorește să se atribuie un termen de două luni primului stat uh, Totuși, între noile dispoziții se poate identifica o problemă și anume problema reîntregirii familiei. Deci care este poziția Consiliului privind reîntregirea familiei? Și apoi a doua întrebare, pentru că a fost deja abordată de raportor, dar vreau să insist, este vorba de uh, calcularea celor cinci ani de reședință în statul membru și durata de timp care trece de la prima cerere de protecție internațională și până la atribuirea protecției internaționale să fie incluse în calculul celor cinci ani de reședință. Comisia propune ca cel puțin jumătatea uh, acestei perioade, dintre data depunerii cererii și atribuirii protecției, să fie luată în calcul. Nu este vorba de ceea ce a cerut exact Parlamentul. Iată deci întrebarea mea, care este poziția Consiliului privind calcularea celor cinci ani de reședință într-un stat membru, ce înseamnă cel puțin jumătate Așa am dori o definiție juridică a acestor concepte. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru că ați fost foarte precisă și concisă. Consiliul încă nu a luat uh, cuvântul. Domnul Burgas, cred că dorește să răspundă la aceste întrebări doamnă președintă. Cum s-a spus de mai multe ori aici, Consiliul n-a ajuns la un acord asupra textului Comisiei, deși ne-am apropiat de acest acord, dar atunci era nevoie de unanimitate. Așa încât ce pot să spun acum sunt următoarele. Acum vorbim de majoritate calificată și probabil va fi mai ușor să ajungem la un acord ultimele texte dezbătute la Consiliu calcularea perioadei de timp pentru acordarea statutului era de jumătatea perioadei din momentul în care s-a făcut solicitarea de protecție până în momentul în care o obține. Această perioadă de timp, jumătate din această perioadă se ia în calculul celor cinci ani pentru a obține statutul de prezident pe termen lung. Asta este ce s-a convenit uh, majoritar la ultimele discuții pe marginea acestui text la Consiliu. Cât privește întregirea familiei, vă aduc aminte că nu existau uh, diferențe de opinii, dar n-am înțeles foarte bine, poate că n-am înțeles eu bine sensul întrebării pe care mi-a pus-o vorbitoare. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Burgus. Înainte da, a da cuvântul raportoarei, doamn, comisia dorește să adauge ceva? Nu. Claude, dorești să închei? Uh, vă mulțumesc, sunt foarte încântat. Uh, cu siguranță Discuțiile vor reîncepe în iunie. Ultima intervenție a fost excelentă. Sper că vom reuși în următoarele luni să răspundem la toate întrebările. Doamna președinte, ai dreptate. Acesta a fost ultimul punct de pe ordinea de zi, așadar dacă nu există vreo urgență, nu există niciun punct la altele, atunci ședința se suspendă. Vă mulțumesc!